adoptarea procesului verbal de astăzi. Lista este considerată adoptată. Ultima comunicare. Aș dori să vă informez că miercuri președintele împreună cu președintele Consiliului va semna șase acte adaptate conform procedurii legislative ordinare, conform articolului 74 din regulamentul Parlamentului. Titlurile actelor vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Trecem acum la ordinea de zi.